Good morning everyone. You'll have me chairing the committee today. Bună dimineața tuturor. So you have received the agenda. Ați primit ordinea de zi la timp. Dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci se adoptă. Please note that interpretation will be available. Un mesaj din partea interpreților. Este de cea de-a 24-a zi de protest, iar administrația nu a întreprins nimic pentru soluționarea problemei. Din contră, după opt luni de deliberări cu Comitetul Personalului, secretarul general și-a înăsprit și mai tare poziția. Nu vom acorda așadar prelungiri. Mulțumim pentru atenție. Consiliul a adoptat acest document 2216 printr-un act delegat, Parlamentul a avut două obiecții la 19 ianuarie și 17 mai 2017 la acest act delegat care identifică lista cu statele terțe cu risc ridicat. Comisia a adoptat actele delegate după ce a avut loc o reuniune a task force-ului în sesiune plenară. În 27-29 iunie, 29 iunie 2018 a fost uh, planificată noua plenară, așa că s-ar putea să se adopte acest act nou delegat în iulie în acest an. În 2017, președinții, președinții Econ și Libe au scris o scrisoare doamnei Iurova cerând Comisiei să nu transmită în Parlament niciun posibil de nou act delegat cu privire la statele terțe, unde există deficiențe cu privire la strategiile pe care le au în lupta împotriva regimurilor teroriste, înainte de pauza de vară. Dacă aveți vreun comentariu cu privire la metodologie sau posibilul act delegat și calendarul acestuia, vă rog să notificați Secretariatul Libe până în 29 iunie 2018. Cât despre actele de punere în aplicare, în 27 iunie 2018 Parlamentul a primit un proiect de decizie de implementare cu privire la adoptarea programului de lucru pentru 2018 și finanțarea pentru acțiunile UE în uh, Fondul de Securitate Internă. Fina fonduri pentru cooperare polițienească, lupta împotriva criminalității și așa mai departe. Există un regulament în care apar aceste dispoziții în ceea ce privește Fondul pentru Integrare și Azil și sprijin financiar pentru cooperare judiciară, astfel încât să facă față la situații de criză. Rezultatele actului delegat vor fi comunicate prin newsletterul care îl veți primi în 29 iunie. Cât despre termenul de obiecții, data de 10 iulie din acest an. În caz că vreun stat membru are ceva de obiectat, vă rog să informați secretariatul LIBE până la data de 10 iulie la prânz. Și acum vom trece la vot. Vă rog să aveți răbdare cu mine. Este prima dată când conduc un vot să vedem cum se va desfășura totul. Please make sure you have your electronic voting card with... Vă rog să vă asigurați că aveți uh, cardurile de vot. Votăm un proiect de aviz cu privire la un regulament al Parlamentului și Consiliului cu privire la importul de bunuri culturale. Raportor este Costas Scrisogonos. Doriți să interveniți? Nu, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, Costas. Haideți să începem să votăm. Începem cu, artic, cu amendamentul 83 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 84 s-a deschis votul. So we reopen the Redeschidem votul la amendamentul 84. Ne lipsesc câteva voturi, s-a închis votul, Să respingem. Trecem la compromisul 15, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89, articolul 2, aliniatul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 90, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13. Pentru. Adică s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 92 a fost retras, așa că trecem la compromisul 16. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 17 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Așa că Trecem acum la amendamentul 17, da? Bine, amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 107. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 22. S-a deschis votul. 108 caduc pentru că am adoptat compromisul 18, așa că trecem la compromisul 22 acum. S-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptăm 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 120. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 123. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis.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 Votăm încă o dată 26. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 27. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 158. S-a deschis votul.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 și s-a închis. Se respinge. 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169. S-a deschis votul. și s-a închis. Se adoptă. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 33. Să deschizi votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 194 s-a deschis votul și s-a închis votul, se respinge. 195 s-a deschis votul S-a închis votul. Se respinge. 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 35. S-a deschis votul. Com se adoptă. Compromisul 36. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 206. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 207. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 208. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 213. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 214. S-a închis votul. Adoptat. 215. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 216. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 217 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 219 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentul... O, trecem la considerente. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul respins. Compromis 6A. Prima parte. S-a închis votul adoptat. Compromis 6B la considerentul 8, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 65 s-a deschis votul, s-a închis votul. Ce scuze, 55 era amendamentul, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Compromis 7, s-a deschis votul, S-a închis votul. Adoptat. Compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. <clears throat> Adoptat. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 12. S-a deschis votul. Adoptat. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul, respins. Compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 220. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptat 33 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Felicitări! So we'll have a two minutes break waiting. Facem o pauză de două minute până când va ajunge prim vicepreședintele Timmermans. Okay, so we move to the to the next um, part of the agenda where we have uh... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu prim vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans. Bun venit, domnule Timmermans! Astăzi ne vom concentra pe două subiecte. În primul rând, situația privind statul de drept în Polonia, cât și uh, propunerea recentă a Comisiei pentru un regulament de protecție a bugetului Uniunii Europene în cazul în care se înregistrează lacune generalizate vis-a-vis -vis de statul de drept în statele membre. În ceea ce privește situația în Polonia, domnule vicepreședinte, v-ați întâlnit recent cu premierul polonez Moraviec, Moravieci, Moraviecki, îmi cer scuze, pe 18 iunie, iar dialogul dintre Comisia Europeană și Pol- autoritățile polone ce privește reforma sectorului judiciar în Polonia e în curs. În plus, în această săptămână, pe 26 iunie, secretarul de stat polonez pentru afaceri europene, domnul Simanski, a reprezentat autoritățile poloneze la audierile de la Consiliul de Afaceri General, care s-a desfășurat conform procedurii prevăzute la articolul 7 aliniatul 1 din tratatul privind Uniunea Europeană. Domnule prim vicepreședinte, am dorit să auzim din partea dumneavoastră, în primul rând, care, părerea, care e părerea dumneavoastră referitor la dialogul cu autoritățile poloneze de până acum. Cum vedeți eh, modificările adoptate de autoritățile poloneze referitor la sistemul judiciar, cât și respectarea recomandărilor făcute de comisie? Iar pe viitor, care sunt pașii pe care urmărește Comisia să îi adopte referitor la statul de drept în Polonia? În ceea ce privește cel de-al doilea subiect al discuției de astăzi, am invitat membrii de la Comisia Buget și Comisia Cont și sperăm să începem să lucrăm la acest regulament cât se poate de repede. Domnule prim-vicepreședinte, vă rog să prezentați propunerea Comisiei de asemenea. Aveți 10 minute. Acum, uh, vă mulțumesc că doresc să vă spun cum stau lucrurile cu statul de drept în Polonia, ce s-a întâmplat de pe 13 iunie. Dați-mi voi să reamintesc că acest proces a demarat în urmă cu mai bine de 2 ani, în ianuarie 2016, atunci când Polonia a dorit să la, a decis să lanseze un dialog privind statul de drept. În acest context, Comisia a adoptat un aviz și trei recomandări referitoare la statul de drept înainte de a decide pe 13 decembrie anul trecut de a adopta o propunere motivată în temeiul articolului 7 din tratat cu recomandări referitoare la statul de drept. De când s-a adoptat această propunere motivată, dialogul dintre comisie și autoritățile poloneze a continuat pe mai multe e, niveluri. Pe 18 iunie am purtat un dialog constructiv cu premierul Moravievski la Varsovia. Am discutat despre statul de drept, a fost important că am putut purta acest dialog constructiv și amplu și le mulțumesc autorităților polone. Acest dialog însă nu a dus la depășirea celor șapte puncte care reprezintă o îngrijorare pentru comisie. Dați-mi voi să vă prezint pe scurt de în ce anume constau acesta, fără a intra în amănunte. În ceea ce privește Curtea Supremă, acesta este punctul cel mai delicat, având în vedere că s-a coborât pragul de pensionare uh, și regimul uh, și s-a modificat regimul referitor la alocarea mandatelor 27 judecători ai Curții Supreme, inclusiv primul vicepreședinte, deja uh, se văd confruntați cu riscul de a, se, de a fi pensionați începând cu uh, luna iulie. Nu există deocamdată nicio propunere care să permită continuarea mandatului acestor judecători așa cum s-a prevăzut inițial. În ceea ce privește Consiliul uh, Judiciar Național, uh, noul sistem de alegere a celor 15 judecători membri ai acestui Consiliu nu respectă standardele europene în materie care prevăd ca judecătorii să fie aleși dintre egali. Aceste standarde au fost stabilite la Consiliul de Ministri în 2010, concluzii la care a aderat și Polonia. Consiliul Judiciar Național a fost supus așadar influențelor politice, subminându-i independența. Alegerile din aprilie și mai nu au dus la schimbarea situației. Același lucru se aplică și terminării anticipate a mandatului celor patru judecători din Consiliul Național, așa cum este prevăzut în Constituția poloneză. În ceea ce privește judecătorii din instanțele ordinare, noul regim de pensionare, inclusiv regimul pentru prelungirea mandatelor judecătorești, nu au fost abordate. Amendamentul legislativ din luna aprilie a transferat competența de decizie de la Ministrul de um, Justiție la Consiliul Național. Este însă în continuare o decizie supusă arbitrarietății politice și nu face obiectul unei revizuiri uh, între uh, judecători. Regimul de prelungire a mandatelor este în vigoare deja de 9 luni și, din păcate, judecătorii deja au fost obligați să se pensioneze. Spre deosebire de ce s-a cerut în recomandările Comisiei, situația acestor judecători încă nu a fost uh, modificată. În ceea ce privește nou regim disciplinar al judecătorilor, amendamentele legislative din luna aprilie și mai nu au eliminat îngrijorările existente referitoare la influența pe care o exercită uh, președintele și ministrul justiției. Sunt îngrijorări care au fost uh, recent scoase în evidență în raportul Greco publicat săptămâna trecută vineri. În ceea ce privește noua procedură extraordinară de apel, amendamentele legislative nu au eliminat această procedură și nici nu au modificat-o în mod substanțial pentru a aborda acele îngrijorări legate de principiul certitudinii juridice. Criteriile sunt în continuare foarte ample și vorbesc de justiție socială, deși cu alte cuvinte. Știu că promovarea justiției sociale este unul din obiectivele tratatului Uniunii Europene, însă nu se poate folosi acest concept drept temei juridic pentru a uh, inabilita judecătorii, așa cum s-a folosit, s-a făcut în ultima an. În continuare, peste 70 de președinți de instanțe au fost demiși în mod arbitrar în ultimele șase luni de regim de tranziție, fără a fi prezentate criterii concrete, fără a fi prezentată nicio justificare și fără a putea uh, face obiectul unei revizuiri. Sunt vizate îndeosebi tribunalele, instanțele regionale și curtea de apel. În cele din urmă, ceea ce privește um, Tribunal Constituțional, s-au pronunțat mai degrabă decizii care au fost, uh, nu au fost uh, sentințe finale. La ora actuală, niciuna din măsurile recomandate pentru Tribunalul Constituțional nu au fost puse în aplicare. Autoritățile poloneze acuză Comisia de, citez, greșeli factuale și uh, evaluări uh, eronate. În ceea ce privește Parlamentul European, dați-mi voie să scot în evidență că foarte multe organizații europene și interna- organizații internaționale împărtășesc aceste îngrijorări, inclusiv Comisia de la Veneția și, mai recent, Greco, după cum spuneam, Consiliul European al Judecătorilor, raportorul ONU pentru independența judecătorilor și avocaților și uh, rețeaua europeană, rețeaua judecătorească europeană. Miercuri pe 26 iunie a avut, îmi cer scuze, marți, spune domnul Timmermans, marți, s-a organizat audierea referitoare la Polonia, în temeiul articolului 7, la uh, Consiliul de Afaceri Generale, audiere care a durat aproape 3 luni. Speranța... Îmi cer scuze, a durat trei ore. Cer scuze. Um, comisia a venit bine pregătită cu recomandări referitor la cele șapte um, îngrijorări punctuale. Autoritățile polone au avut suficient timp la dispoziție pentru a răspunde, nu au fost constrângeri, nu a existat constrângeri de timp. Iar președinția bulgară a conchis că la viitoarea întâlnire a Consiliului de Afaceri Generale se vor uh, stabili pașii următori. Nu există însă niciun motiv pentru ca Comisia să-și schimbe atitudinea. Există în continuare un risc sistemic la adresa statului de drept. Suntem de părere că în continuare e nevoie ca autoritățile polone să uh, ia măsuri, să facă pași ulteriori. Nu am uh, primit din partea autorităților uh, poloneze niciun semn cum că ar dori să facă acest lucru, nu de marți. Comisia în continuare e deschisă, va face în continuare efort pentru a ajunge la o soluție prin intermediul dialogului, suntem deschiși la dialog. Ar trebui să acordăm atenție deosebită eforturilor combinate ale tuturor măsurilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că principala Motivarea Comisiei pentru a activa articolul 7 a fost tocmai efectul cumulat al reformelor care limitează independența sectorului judiciar și separarea puterilor în stat. Firul comun al acestor reforme e că puterile executive și legislative pot afecta structura sistemului judiciar, Tribunalului Constituțional, uh, instanțele inferioare, regionale și așa mai departe. Iar acum, în ceea ce privește pensionarea forțată a unui număr considerabil uh, de judecători de la Curtea Supremă pe 3 iulie, Comisia știe că trebuie să ia măsuri urgente și nu va ezita să facă acest lucru. Pentru a conchide, doresc să mulțumesc Parlamentul European și mai ales membrilor acestei comisii pentru eforturile lor permanente de a sprijini statul de drept în Uniunea Europeană și pentru a uh, sprijini inițiativele Comisiei referitor la statul de drept în Polonia. Dați-mi voie să fiu cât se poate de clar. Comisia nu pune sub semnul întrebării dreptul autorităților poloneze de a reforma sistemul judiciar, însă în reformarea acestuia este absolut primordial ca independența sectorului judiciar să nu fie afectată, să nu fie limitată. De asemenea, este deosebit de important să se păstreze separarea puterilor în stat. În acest fel se respectă regulile care au fost consfințite în tratatul pentru Uniunea Europeană, tratat semnat și ratificat de Polonia, așadar cu caracter obligatoriu pentru Polonia. Mulțumesc foarte mult! Uh, Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acum uh, înscrieri la cuvânt din partea fiecărui grup politic. Începem cu Mike, Mic Alboni. Voi vorbi în polonă. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, mă bucur de audierea în Consiliu pe articolul 7, chit că încă așteptăm rezultatul acelei audieri. Guvernul PIS și justificările acestuia pentru a întrerupe mandatul primului uh, președintelui Curții este absolut uimitor. Este foarte bine că Comisia a lansat uh, cerințe clare la adresa guvernului polon pentru a se reîntoarce pe calea statului de drept. Însă nu există niciun fel de dovadă de bunăvoință din partea guvernului uh, de la Varșovia. Ce se va întâmpla deci pe viitor? Măsurile împotriva Curții Supreme sunt uh, aproape de a intra în vigoare polonezii au coborât în stradă și au strigat Europa nu ne lăsa de izbeliște. Comisia a um, propus uh, înghețarea legii respective și anume pentru că Curtea Supremă este ultimul bastion al independenței justiției în Polonia. Dlaczego? Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă um, s-a anulat victoria candidatului la alegerile locale din Ișinov, unde nu știm de ce, dar tribunalul a anulat. Uh? E vorba de anularea alegerilor de la Chișinău. Acest lucru s-ar putea întâmpla și în uh, Polonia. Rămânem așadar la teremul sferei politice. Partidele democratice din Polonia nu doresc uh, să cedeze. Dorim ca Comisia Europeană să apere valorile care sunt uh, consimțite în tratatul european. După decizia de ieri, dumneavoastră aveți toate competențele pentru a lupta în continuare pentru statul de drept în Polonia. Să nu renunțăm pentru că miza e mare. Uh, Michael, next is... Mulțumesc, Mihal. Domnul Weidenhofer, SCD. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc domnului vicepreședinte al Comisiei pentru descrierea situației din Polonia și pentru evaluarea făcută de către Comisie. Nu e vorba de măsuri întreprinse împotriva Poloniei, nici de cum. Pentru mulți dintre noi, Polonia este un exemplu până la urmă de soluționarea separației puterilor ani de rândul Polonia a fost un uh, fantastic exemplu pozitiv pentru statul de drept și cu siguranță ne putem întoarce la acest exemplu. Nu e vorba de, deci despre Polonia, este vorba despre valorile europene, este vorba despre pierderea unui element extrem de important pentru democrația europeană. Este foarte bine că se discută la nivelul Consiliului acum, și ne așteptăm mm, la o soluționare în următoarele etape, dar adevărul este că toată această procedură este foarte cronofagă. Cu siguranță, așteptarea nu rezolvă nimic. Domnule vicepreședinte, ați spus la finele discursului dumneavoastră că plănuiți acțiuni urgente în ceea ce privește Curtea Supremă, Tribunalul Suprem. Ce, se, ce înseamnă acest lucru? Puteți face apel la Curtea de Justiție sau nu? Care sunt, de fapt, măsurile de urgență pe care le aveți în vedere? Mulțumesc, Iosef. Domnul Iurec, din partea ECR. Trzeba pamiętać o podziale władz, trzeba Mulțumesc. Avem nevoie de câteva elemente pentru separarea puterilor în stat și trebuie să ne amintim de ea și de tratate. Așa cum ați spus, în mod foarte corect le-ați menționat pe aceste tratate care se alinează cu competențele Comisiei Trebuie să așteptăm să se ia un deci- o decizie în Consiliu. Așa că nu văd de ce discutăm astăzi aici. Ar trebui să discutăm cu reprezentanți ai Consiliului. Sau, dacă domnul Timmermans își dorește să prezinte concluzii, atunci poate că ar fi trebuit să îl invite, să invite reprezentanții ai guvernului polon aici, astfel încât să ne explice ei de ce au luat deciziile pe care le-au luat mai ales pentru că nu toate aceste acuzații au substanță și conținut. E bine că citați Comisia de la Vine- Veneția, dar e posibil și să nu fim de acord cu cele decise de această comisie. Comisia de la Veneția are dreptul să existe, să elaboreze avize, însă atunci când spune că organizații cum ar fi Consiliul Național al Ramurii Judiciare, care e de fapt Autoritatea cea mai înaltă care reprezintă ramura judiciară în Polonia ar trebui să facă parte din ea, ar trebui să facă în parte, în parte judecători, în parte parlamentari. Uh, că așa ar fi cel mai puțin periculos pentru democrație. Atunci, acest nu se poate constitui un stat într-un stat, ci trebuie să existe o alcătuire ca atare. Dacă citați în mod selectiv niște concluzii și nu citați acele elemente care contravin perspectivelor dumneavoastră, atunci bineînțeles că oponenții vor reacționa. Și încă un lucru. Domnule Timmermans, ați promis de mai multe ori că va exista o discuție generală despre drepturile omului, drepturile fundamentale, democrație în Europa. Însă, odată și încă o dată, tot uh, vorbim de despre Polonia. Suntem una dintre statele, cele, unul din statele cele mai mari din Uniunea Europeană, dar să ne uităm spre Franța și ce se întâmplă acolo ce s-a întâmplat cu afacerea Manuelei în François Mitterrand. Tot auzim de faptul că cele mai înalte organisme din guvern pot fi influențate cu bani străini. Nu putem să subminăm asemenea elemente. Și ne-ați promis că vom vorbi despre toate statele europene, dar vă axați doar pe Polonia. Din nou, e o justiție selectivă, un accent selectiv. Mulțumesc! please uh, stick to time because you... Vă rog să respectați uh, timpul care vă este acordat. Doamna Intveld are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că intervenția colegului meu nu face decât să demonstreze care este problema. Pentru că, practic, ei nu acceptă concluzii din partea nimănui în afară de acele concluzii care le confirmă lor acțiunile. Este o abordare întru totul sectaristă, de, chiar ridicol. De N ori s-a tras concluzia că există probleme cu sistemul judiciar, dar dumneavoastră nu le acceptați pentru că nu sunt pe potriva planului dumneavoastră. Și de fapt nu este vorba doar despre sistemul judiciar. Uh, voi reitera ce am spus mai devreme. Este vorba și despre o reducere a libertăților civile. Este vorba despre drepturile uh, fundamentale, despre democrație, despre educație, despre libertatea de exprimare. Este vorba despre un context foarte amplu și nu doar despre sistemul judiciar. Și cu siguranță, dat fiind exemplul ungar, ne putem aștepta ca această situație încă să se înrăutățească. Domnule comisar, cred că concluziile dumneavoastră în privința Poloniei sunt uh, foarte fiabile și arată cu degetul autoritățile polone, dar întrebarea este chiar veți întreprinde acțiuni? Vă veți adresa instanței înainte de 3 iulie pentru a bloca punerea în aplicare a acestei legi? Și apoi vreau să știu dacă veți interveni și pe celelalte domenii pe care le-am pomenit și dacă veți face același lucru și în cazul Ungariei pentru că Ungaria nu este nici de cum un elev mai bun. Nu, mă corectez, nu este vorba despre Ungaria, ci despre guvernul maghiar. Pentru că, atenție, nu este vorba despre polonezi, despre poporul polonez sau poporul maghiar, ci despre autoritățile din aceste țări. Și apoi, de ce Comisia a ezitat până acum de a se adresa justiției? Uh, Există sprijin total din partea domnului Juncker pentru această cale de acțiune? Sper ca în această toamnă Comisia să vină cu un, o propunere de mecanism uh, cuprinzător pentru democrație, dre, um, statul de drept și drepturi fundamentale, similar cu cel propus de Parlament. Și nu să fie așa un mecanism de evaluare interpares ușurel, care Trebuie să tratăm toate situațiile, toate țările pe picior de egalitate și să ne asigurăm că nu se va mai ajunge la astfel de situații. Judith Sargentini și apoi Barbara Spinelli și apoi domnul vicepreședinte va avea cuvântul din nou. Mulțumesc, cred că domnul Boni, doamna Indveld și ceilalți mi-au um, luat cuvintele din gură. Parlamentul trebuie să se folosească de raportul interimar și să nu, așteapt, să nu aștepte propria anchetă a Consiliului pe marginea situației din Polonia. Eu cred că acum putem da o mână de ajutor comisarului în încercarea sa de a readuce guvernul polonez pe calea cea dreaptă. Procedura pe articolul 7.1 lansată este foarte bună, dar rămâne de văzut ce putem face și noi și cred că una dintre aceste soluții este tocmai raportul interimar și să nu așteptăm poziția Consiliului. Salut faptul că la Consiliu s-a organizat o dezbatere pentru marți, dar dacă trebuie să mai așteptăm ca următorul Consiliu pe afaceri generale să întreprindă noul pas, care până la urmă s-ar putea rezuma la o prezentare în PowerPoint Uh, și o discuție um, civilizată și politicoasă, cum că Polonia a fost prost înțeleasă, nu cred că ajungem nicăieri. Deci, dragi colegi, cred că trebuie să lansăm acest raport interimar care va um, ajuta la desfășurarea discuțiilor. Salut uh, activitatea foarte structurată a Comisiei în acest domeniu, dar, din păcate, abordarea este una limitată. Așa cum spunea doamna Sofind Veld, mai sunt extrem de multe zone preocupante. Presă, drepturi, femei, mediu înconjurător. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, Judith. Barbara are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc vicepreședintelui Timmermans pentru lupta pe care o poartă pe care o sprijin și care a fost sprijinită de o serie de organisme internaționale. Vă reamintesc de Comisia de la Veneția, citeam ieri că afirmă de dreptul că actualul sistem de control politic al justiției e mult mai rău decât în sistemul sovietic și asta venind din partea Comisiei de la Veneția. Spre deosebire de fostul președinte Barroso, eu personal nu cred că articolul 7 e o opțiune nucleară de nefolosit. Cred că articolul 7, aliniatul 1, ar fi deja un succes pentru că ar confirma riscul sistemic. Aceste Lupte însă trebuie câștigate, pentru că, în caz contrar, pierdem credibilitate și întreaga Uniune ar avea de suferit. Iată de, de ce sprijin propunerea lui Judith Sargentini. Aș dori să-i cer vicepreședintelui să ne spună care e impresia pe care o are în urma Consiliului de Afaceri Externe privind posibilitatea de a ajunge la un acord uh, în temele articolului 7.1? Eu am îndoiel după alegerile din Austria, Slovenia și Italia. Mă tem că va fi greu să ajungem la o majoritate de trei sferturi. Iată de ce de această decizie se amână la nesfârșit. Un alt lucru pe care aș dori să vă întreb De altfel, și Sofie fel înaintea mea, a întrebat acest lucru, dacă nu ar fi cazul să încercăm să-i cerem curții de justiție un ordin interimar pentru a putea congela legea referitoare la Curtea Supremă care urmează să fie adoptată pe data de 3 iulie. Până când nu va veni o sentință referitor la procedura de infringement lansată de comisie. Închei spunând că tocmai trebuie să câștigăm această luptă pentru că nu e vorba doar de independența justiției și nu voi, rea, voi relua aici toate punctele pe care le-a prezentat Sofie, dar care pentru mine sunt la fel de importante, și anume drepturile femeilor, drepturile mass media și libertățile mass media, iar în cele din urmă cer să analizați împreună cazul Poloniei și al Ungariei, pentru că dacă deja e greu să înfruntăm o țară, poate că mai bine să înfruntăm două. Îmi cer scuze dacă m-am lungit prea mult. Uh, mulțumesc, Barbara. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am, v-am ascultat și voi începe cu o observație de ordin general. Mm, societatea poloneză, inclusiv instituțiile sale, nu poate căpăta formă decât sub acțiunile poporului polonez. Nu, nu instituțiile europene, nu dumneavoastră, nu noi putem face acest lucru. Poporul polonez o poate face și nimeni altcineva. Acestea fiind zise, Polonia, ca țară membru al UE, uh, a semnat și ratificat un tratat care vine la pachet cu drepturi și obligații. Ori astăzi vorbim despre obligațiile impuse de tratatul s-a semnat și ratificat de către Polonia, de către Parlamentul Polon. Deci, dacă vreți să-mi vorbiți despre fel și fel de tendințe din societatea poloneză, toate bune și frumoase, însă eu astăzi mă uit cu atenție la obligațiile pe care le impune tratatul și mai ales cele, care, cele în baza articolului 2 și anume statul de drept. Ați vorbit despre, și despre alte probleme, însă Astăzi, problema principală discutată este cea a statului de drept și a problemelor legate de amenințările sistematice la adresa acestuia. Când va întreprinde Comisia acțiuni în privința tribunalului, Curții Supreme? O întrebare pe care mai mulți dintre dumneavoastră mi-au adresat-o. Ei bine, Comisia dispune de mai multe instrumente întreaga procedură în articolul 7 fac par, face parte din, aceste, din acest set de instrumente. Există și procedura de încălcare a obligațiilor și rămâne la latitudinea comisiei dacă să folosească aceste instrumente sau nu. Dacă dorește să folosească acest instrument, atunci trimite o scrisoare de notificare către autoritățile din Polonia. Dacă vrem să o facem, repet, aceasta este la latitudinea noastră și o vom face atunci când va sosi momentul. Deocamdată nu știm dacă vom hotărâ acest lucru sau nu. Hotărârea va fi luată la timpul potrivit. Dar, am spus-o cu propria mea gură, situația este una urgentă. Și există o dată importantă, cea de 3 iulie. Această dumneavoastră, comisia dumneavoastră m-a invitat să vor, vă vorbesc astăzi. Eu nu am cerut să nu invitați pe altcineva. Dumneavoastră ați hotărât că mă invitați și nu invitați și o altă persoană. Domnul Iurec și cu mine am discutat de multe ori pe acest subiect pe care îl cunosc foarte, foarte bine. Practic discutăm despre situația din Polonia și uh, cu siguranță nu îmi voi uh, îndrepta atenția în altă direcție. E adevărat, sunt multe alte uh, domenii în care ar trebui verificat dacă se respectă regulile europene. Gândiți-vă la câte încălcări, uh, de câte încălcări se face viona, vinovată Germania. Aici vorbim despre fapte foarte concrete pe care vi le-am prezentat mai devreme. În ceea ce privește Ungaria, știți bine că în această privință mm, Comisia a lansat mai multe proceduri de infringement, de încălcare, iar acum evaluăm um, noile legi adoptate în Parlamentul uh, maghiar. Dacă vom considera că sunt probleme, vom uh, folosi instrumentele pe care le avem la îndemână, noi, Comisia. Cred că ar fi nedrept să spuneți că Comisia a, fost, uh, a avut o atitudine ezitantă în privința procedurilor pe articolul 7 pentru că nu este adevărat. Și dacă tot puneți întrebarea, pentru că am văzut mai multe articole din presă, trebuie să știți că Juncker, încă de la, împreună cu președintele Juncker, de la început și până acum, stăm umăr la umăr. Și Colegiul Comisarilor este foarte ferm în această privință. Doamna Spinelli m-a întrebat care este impresia mea în privința Consiliului. Ce mi-a plăcut mie la Consiliu a fost faptul că fiecare a avut posibilitatea de a vorbi în uh, amănunt pe această chestiune. Ministrul polonez a avut o prezentare de 10 minute cu PowerPoint și așa mai departe, iar Consiliul a urmărit cu foarte mare atenție această prezentare și apoi toți membrii au pus întrebări foarte precise și la obiect pe marginea prezentării din partea Poloniei. Acum, rămâne la latitudinea statelor membre și a Consiliului să tragă concluziile necesare. Este deci un element din această procedură folosit pentru întâia dată, dar care este foarte meritoriu deci Polonia a avut posibilitatea de a-și uh, explica foarte clar poziția, iar membrii Consiliului au putut să își exprime propriile lor poziții. Cu alte cuvinte, nu mai este vorba despre o chestiune strict între Comisia, și, Comisia Europeană și Polonia. Nu, este vorba despre o chestiune care implică toate trei instituțiile europene și Polonia. și aproape că este comic uh, faptul că se prezintă drept o operațiune ținută în brațe de o singură persoană. Nu este adevărat. Cred că mare parte a statelor membre sprijină acțiunile întreprinse, iar Consiliul s-a implicat foarte mult. Și cred că s-a reținut atenția unei palete foarte ample de instituții internaționale. Și până la urmă, toate aceste poziții sunt uh, aliniate. Eu cred că în această clipă a dialogului a venit momentul ca guvernul polon să arate că este doritor să rezolve o serie din probleme. Acum e clar, nu, e, nu suntem de acord în toate privințele, dar clar trebuie întreprinse măsuri uh, pentru a ne asigura că nu mai este vorba despre o amenințare sistematică la adresa sistemul, uh, statului de drept. Vrem un uh, efect combinat al acestor măsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Îi voi da acum cuvântul Barbarei Codrițca și apoi celor care nu fac parte din această comisie parlamentară să vorbească în uh, baza articolului 206 alineat 3. Barbara. Uh, panie. Voi vorbi în limba polonă. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, acum 10 minute, Curtea de Justiție, secretarii generale ai Curții de Justiție, au publicat un document care spune că, aras, că mandatul de arestare european nu ar trebui să fie utilizat, încă ar putea fi amânată utilizarea acestuia dacă curțile care sunt implicate în cauze pot fi suspectate de a nu fi obiective sau independente sau dacă acuzații ar putea să apară în fața unei curți a cărei independență este pusă sub semnul întrebării. Cred că este o decizie judecătorească foarte importantă, pentru că ne arată că uh, dacă justiția poloneză nu face modificări care să schimbe aceste reforme care afectează foarte mult, atunci Polonia rămâne izolată și în toate chestiunile transfrontaliere cetățenii polonezi vor fi dezavantajați. Apoi există o lipsă de voință politică care oprește reintroducerea statului de drept în Polonia. Ieri am văzut că o zi poate fi uh, suficientă, astfel încât curtea, astfel încât Camera Inferioară în Polonia să poată să fie reînviată. Am văzut, poate să treacă o lege prin, curtea, prin Camera Inferioară, în cea superioară, să fie semnată și am văzut ce a prezentat președintele ca fiind un mare succes. Într-o zi putem vedea că o zi e suficientă pentru a modifica Constituția cu un minim de, dis- de discuții. Și toate acestea se întâmplă pentru că majoritatea parlamentară din Polonia a spus că e important să fie așa. Așa că vă rog să nu vă temeți să activați această procedură de încălcare și să o duceți în Curtea Europeană de Justiție. Acesta ar fi mesajul meu. Și aș mai dori să vă întreb și la ce fel de soluții se gândește Comisia la ce fel de soluții vă gândiți dumneavoastră astfel încât să fie îmbunătățit statul de drept în următoarea perioadă financiară? Avem un proiect de document care circulă printre noi, un proiect de regulament și aș dori să știu ce fel de proceduri vor fi puse în aplicare în următoarea perioadă financiară. Mulțumim, Barbara, domnul Karski. Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Cred că există o neînțelegere aici. Eu sunt membru supleant în această comisie, deci nu vorbesc sub regula 200 și oricât, dar vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnule vicepreședinte, am ascultat discursul dumneavoastră și am impresia că m-aș afla într-un fel de comedie americană SF în care ne atacă marțienii. Vin marțienii aceștia, omoară pe toată lumea care le iese în cale, cumva cineva obține un megafon și se spune nu, nu și spune nu, nu vă fie frică de noi, suntem aici să vă facem un bine. Cred că situația în care ne aflăm noi este foarte asemănătoare. Ați vorbit foarte mult despre tratament egal, așa că aș avea câteva întrebări. Când veți vorbi în fața Comisiei despre introducerea procedurilor din, de sub articolul 7 împotriva Germaniei pentru problema legată de miniștri de justiție la nivel federal. Când veți activa articolul 7 pentru Spania, unde Consiliul Național Judiciar este ales la fel ca în Polonia? Dacă faceți toate aceste lucruri, atunci cu adevărat vom avea sentimentul că aceste proceduri sunt unele valabile și că se aplică în mod egal tuturor, utilizându-se niște criterii clare. Ați avea și sprijinul, sprijinul nostru într-o asemenea eventualitate. Vorbiți despre o situație extraordinară și acest drept extraordinar la recurs atunci când verdictele nu au fost date în concordanță cu legislația. Să vă spun ce se întâmplă. pentru protecție pentru acele cazuri în care se încalcă drepturile fundamentale ale omului. Și eu cred că drepturile umane sunt ceva, drepturile omului sunt ceva fundamental, baza pe care o operăm în Uniunea Europeană. Sunt acele drepturi care apar în tratatele europene. Așa că permiteți-mi să vă solicit să aplicați standarde uniforme tuturor să dați dovadă de sistematism. Poate ați putea chiar uh, publica un catalog unde să avem o comparație cu acțiunile pe care le întreprindeți. Să aveți o abordare sistematică, indiferent de cine conduce guvernul, Merkel sau cei din Polonia. La articolul 7 am avut o întrebare. Mulțumesc foarte mult! Trei sau patru observații. În primul rând, pentru a preveni asemenea argumente pe care tocmai le-am auzit și anume să se spună că anumite instituții într-un stat fac exact același lucru, având același statut ca într-un alt stat și atunci evaluarea trebuie să fie aceeași. Depinde de cultură, depinde de cadrul constituțional. Sistemele electorale majoritare din uh, Regatul Unit, ex- acolo există, ar trebui să existe proporționalitate, însă dacă vedem că există altfel de sisteme parlamentare, atunci regulile sunt diferite. Există o cultură juridică care duce la o modificare a lucrurilor. Uh, astfel că variază situația de la stat la stat și nu putem face asemenea comparații în sistemele constituționale. Așa că eu vreau să felicit Comisia și să-l felicit pe domnul Timmermans pentru toate cele făcute. Eu sunt de acord pe deplin cu dumneavoastră și asta încă dinainte să se ia orice fel de decizie din partea oricărei instituții, Consiliu, Comisia Europeană sau oricine. Procedura e deja un lucru important E importantă transparența, e important să fim conștienți de situație și așa mai departe. Există acest rol constituțional. Am două întrebări dificile, cred eu. În primul rând, sunt impresionat de faptul că se axează atât de mult Comisia pe Polonia. E un lucru corect și văd că există cazuri care, după părerea mea, sunt foarte dificile, cazuri foarte dificile. Vedem jurnaliști uciși ca în Malta sau în Slovacia sau ce se întâmplă acum în România și văd că nu se ocupă comisia și de aceste elemente. E un lucru rău. Nu spun articolul 7, dar măcar îngrijorări, preocupări care să fie exprimate și față de evenimentele enumerate. E un lucru discriminatoriu și nu cred că își aduce contribuția la respectarea întregului proces. Așa că eu cred că ar trebui să țineți cont și de ele, mai ales de ce se întâmplă în România și și uciderea acestor doi jurnaliști, un lucru lucru fără precedent în Uniunea Europeană. Și apoi un al doilea lucru, statul de drept sancțiunile legate de statul de drept, aș spune financiare, legate de fonduri. Cum prevedem toate acestea? E un lucru care mă îngrijorează. Dacă ne uităm la propunerea legată de cadrul financiar multianual, avem Ungaria și Polonia cu minus 23%. Știm că aceste criterii nu sunt clare și transparente, pentru că, de exemplu, în fondul de coeziune, unul dintre cele trei, e tăiat cu până la 45%. Se pare că deja, într-un anumit fel, sancționați anumite state, dumneavoastră, Comisia Europeană, fără să o spuneți. Așa că eu cred că ar fi foarte inteligent să se dezvolte o procedură legată de statul de drept în cazul fondurilor, în loc să existe o asemenea propunere în care circulă aceste tipuri de zvonuri. Mulțumesc foarte repede, doamna Gojevska, acum, după care ne va răspunde domnul vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, îmi cer scuze, sincer, de... Îmi pare rău că în această dezbatere nu participă reprezentanția guvernului polonez. Nu cred că e deloc în regulă. Apoi, astăzi, comisia ar trebui să se pronunțe știu că vicepreședintele nu poate să se pronunțe în ce privește sancțiunile monetare referitoare la anumite acuzații substanțiale adresate de comisie la adresa statului, la statul de drept în Polonia. Opoziția în Polonia afirmă că Polonia va fi pedepsită monetar. Iar un politician afirma că dacă partidul său va câștiga, atunci sancțiunile vor fi suspendate. Și doar dacă va câștiga platforma civilă, se va face dreptate. Eu aș dori să vă întreb, Comisia Europeană a încheiat un acord cu opoziția polonă? pe baza căruia se vor rambursa posibile sancțiuni dacă ar câștiga legile un anumit partid? Pe scurt, am impresia că e o dezbatere care se bazează mai degrabă pe schizofrenia din Polonia. În uh, Polonia guvernează, se află la guvernare un guvern care se bucură de un consens amplu. Domnule prim vicepreședinte, de zile bune spuneți că nu se respectă valorile europene. Eu am impresia că dumneavoastră încercați să impuneți Poloniei valorile dumneavoastră mai degrabă de stânga decât uh, să mă pronunța altfel guvernul de drept din Polonia nu e pe placul dumneavoastră. Polonezii și-au dat seama și cu siguranță nu e în favoarea Comisiei Europene. Tara, and then we close the list of speakers. Dziękuję bardzo. Mm, rozpocznę od małego komentarza. Odniosę się do... Mulțumesc. Voi începe prin un comentariu scurt legat de discursul emoționant al lui Michal Boni. Acesta a avut o solicitare emoționantă să nu abandonați Polonia. Permiteți-mi să vă reamintesc sau să subliniez faptul că domnul Boni a fost colaborator secret al regimului comunist. Și asta ne spune tot despre credibilitatea acestuia. Așa că voi spune următoarele. Europa, trezește-te! Polonia, trezește-te, fiecare are nevoie de cealaltă. Doamnă președinte, dacă articolul 7 e um, amintit, aceasta e opțiunea nucleară. Cine sunt uh, europarlamentarii polonez care cer această opțiune nucleară activată pentru Polonia. Doamnă președinte, pare un mic război uh, priv privat între vicepreședintele Timmermans și Polonia. Națiunea polonă, ea e cea care a cerut reforma sistemului judiciar. Națiunea poloneză care e convinsă de aceste fapte. Nu doar în justiție, ci diferite cazuri care afectează sistemul judiciar. Și există și un principiu roman vechi. Tot timpul trebuie ascultată și cealaltă parte, însă dumneavoastră vorbiți cu reprezentanții guvernului polonez, însă nu îi ascultați. Ascultați opoziția, opoziție care e discreditată în Polonia. Guvernul polonez a fost ales în mod democrat în Polonia, are sprijin, are un sprijin larg și vreau să vă fie clar acest fapt, domnule președinte. Există polonezi care așteaptă să vină aici în Parlament și să vorbească cu dumneavoastră la nivel personal, să vă spună ce cred ei despre justiția poloneză. Sunt dispuși să vină aici la Bruxelles cu trenul, oricum ar putea, așa că vă rog să îi ascultați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Doamna președinte intervină. Vă rog frumos să respectați această comisie, spune doamna președinte. Domnule Boni, doriți să interveniți foarte repede, pentru că mai sunt doi colegi care vor să intervină, vă rog. Voi vorbi în limba mea maternă, stimate coleg. Colegii din partea PIS, vă rog, nu mă întrerupeți. Eu am fost în Solidarność pentru în ă, anii 80 în 1986 am fost amenințat, mi s-a spus că va fi răpit copilul. Am semnat o declarație de cooperare, dar nu am făcut niciodată niciun fel de acțiune și am spus acest lucru în public, în Independent Poland. F au fost făcute investigații și nu mi s-a adus nicio acuzație. Da, sufăr pentru faptul că am semnat atunci, însă nu am ce să-mi reproșez pentru că eu nu am făcut nimic ce mi-ar putea fi reproșat și să să aduceți în dezbatere acest amănunt e scandalos. Eu am servit Polonia pentru mulți ani și dacă cineva vrea să mă acuze pe mine astăzi, vorbind despre un moment de teamă, teamă pentru viața copilului meu, atunci lăsați-i pe aceștia să se pună în locul meu. Ce mi s-a întâmplat mie acum 30 de ani și nu am ascuns niciodată acest fapt, ci l-am recunoscut în mod public. Mulțumesc! Doamnă Viginievska, aveți un minut pentru că vreau să ne și răspundă domnul președinte după doamna Pitera. Wybranych posłów w Polsce z Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj powinni. Mulțumesc. Mulți aleși ai acestei platforme civice care ar trebui să fie pre- mândri să reprezintă Polonia aici au fost colaboratori cu serviciile secrete comuniste. Mulți au mulți care au fost presionați la fel nu au făcut totuși acest pas. Domnule comisar, ați venit în Polonia de multe ori, vedeți o țară în dezvoltare și o țară care se descurcă foarte bine. Suntem lideri în creștere economică în Europa. Avem cea mai mică rata șomajului în 26 de ani. Puteți să vedeți care e situația în Polonia, sunt convinsă. Se celebrează, se celebrează centenarul independenței Poloniei. Vă rog, nu puneți Polonia într-o situație atât de dificilă interveniți într-o discuție internă din politica poloneză, așa că vă rog să nu fiți părtinitor în această discuție internă. Vă rog să dați dovadă de obiectivism sau măcar să încercați să fiți obiectiv. Vă rog să fiți sensibil la situația noastră. Dacă ați avea asemenea partide de opoziție în statul dumneavoastră și dacă ele ar spune asemenea lucruri, o opoziție atât uh, de neplăcută. V-ați comporta cum vă comportați dumneavoastră acum și întrebarea mea e următoarea. Noi am moștenit un sistem comunist care nu a fost niciodată reformat. Profesorul Garski a spus cu mare dreptate faptul că există soluții. Soluțiile pe care le propunem sunt cele care sunt folosite și funcționează în Spania și Germania. De aceea vă rog să fiți obiectiv. Platforma civică aceștia au arăta ceea, tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că eu sunt cumva... Simt așa o bucurie amărâtă când ascult întreaga discuție. Puteți să vedeți cum arată discuțiile și în Polonia. Arată exact așa. Totul e plin de minciuni, de jigniri și o atmosferă de teamă. Minciunile pe care, minciunile pe care le auzim acum sunt incredibile, ne taie respirația și acestea sunt uh, emise de un partid care a ucis activiști în Polonia comunistă. Eu cred că e o situație de neacceptat, dar măcar acum puteți să vedeți cum arată această dezbatere cu adevărat. Spuneau colegii că e totdeauna important să ascultăm și cealaltă parte. Uh, nu cred că veți avea vreodată timp să vedeți dezbaterea de 12 ore ce a avut loc în uh, guvernul polonez ieri pentru a schimba o legislație. A trecut în Parlament într-o singură zi, de la propunere la aprobare. Să vă spun care e cealaltă parte în Parlament. Dacă tăiați microfoanele oamenilor, dacă nu lăsați opoziția să vorbească, fără să motivați această oprire dacă cetățenii nu mai pot să vadă ce face Curtea, Suple, Curtea Supremă, dacă oamenii sunt opriți să vadă cum operează justiția. Ei bine, toate acestea se întâmplă în Polonia și vă rog să vă amintiți ce se întâmplă, să vă amintiți că acestea sunt minciuni. Justiția necesară, curtea necesară pentru a evalua tot ceea ce se întâmplă acum acolo în Polonia. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult. Da, mi-am adus aminte de ceva din, uh, de pe planeta Marte, dar uh, stimatele, stimatul coleg care stătea uh, în rând undeva pe aici, în partea asta din Parlament, a primit multe semnale din partea mea. Însă, niciunul dintre voi, sincer, nu a abordat punctele concrete pe care le-am abordat eu și, sincer, uh, nu e deloc convingător din partea voastră. Dacă nu aveți nimic de a spune uh, convingător și nu faceți altceva decât să mă atacați pe mine sau să vă atacați colegii și veniți cu niște povești aberante despre vreo conspirație pe aici și pe acolo. Sincer, le-am auzit deja, le-am auzit de ani buni pentru că am o vârstă care îmi permite să-mi amintesc cum arăta Europa divizată în trecut și cum stăteau lucrurile de cealaltă parte a continentului, a cortine de fier. Și nu încercați să mă amăgiți, bazați-vă pur și simplu pe fapte și pe ce a încercat să facă Comisia de la început. Vă întreb dacă vreți cu adevărat ca guvernele să poată decide referitor la uh, magistrați, cine e președintele tribunalului, uh, să folosească pragul de pensionare pentru a elimina 40% din judecătorii din instanța supremă a țării. Chiar vreți acest lucru? Nu poți să-mi închipui că asta e România pe care vi-o doriți. Indiferent ce doriți, rămâne la latitudinea dumneavoastră. Rolul meu e să apăr tratatul. Și reducând independența brațului judiciar, încălcați tratatul, iar comisia trebuie să scoată acest lucru în evidență, cât se poate de clar cu, dacă îmi permiteți, enorm de multă răbdare în ultimii doi ani. Și dați-mi voi să mai adaug pentru aceia care cred că e ceva ce ține de persoana mea. Sunt foarte multe persoane din uh, partidul dumneavoastră care sprijină poziția Comisiei Europene. Nenumărate organizații internaționale, de la ONU până la Consiliul uh, Europei care sprijină poziția Comisiei. Dacă chiar vreți să faceți ceva pentru țara dumneavoastră, abordați analiza, vedeți ce nu e în regulă și corectați, pentru că, într-adevăr, să nu mai există un risc sistemic la adresa statului de drept. Doar așa le-ați face o favoare și le-ați aduce un serviciu țării și cetățenilor dumneavoastră, nu acuzându-i pe alții. Această atitudine nu aduce nimic. Și spun acest lucru din contextul din perspectiva faptului că Obiectivul uh, vieții mele este să punem capăt acestei uh, disensiuni uh, în Europa și vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință cât trăiesc pentru a ne asigura că ce am realizat unând Europa nu va fi periclitat niciodată. Și pentru ca aceste realizări să poată dăinui, avem nevoie de respectarea statului de drept. Și îi spun, domnule Ivanca, da, puteți să discutați despre alte chestiuni. Și da, dacă vreți să discutăm despre Malta și cum s-a lucrurile acolo și ce a făcut comisia, da, vin și discutăm cu plăcere. Cred că comisia a luat măsuri, este cât se poate de implicată. Colega mea, Vera Iurova, a fost în Malta săptămâna trecută și nu vom ceda și același lucru se aplică și decesului uh, jurnalistului din Slovacia și de asemenea uh, am luat legătura cu autoritățile române și aici uh, nu stăm degeaba. Pot să vă asigur că comisia nu e daltonică în acest sens. Da, am discutat uh, îndelungat despre toate acestea. Cred că ce s-a întâmplat ieri uh, în Parlamentul polonez a arătat că luând măsuri concrete se poate să remediem uh, o parte din problemele presante cu care ne confruntăm acum. Da, e în mâinile autorităților poloneze și îi rog să facă ceva. Iată perspectiva pe care a abordat-o Comisia de la bun început. Și dați-mi voi să spun câte ceva despre propunerea referitoare la statul de drept din CFM. Ce vrem să facem? Să creăm un nou mecanism pentru a proteja bugetul Uniunii Europene în fața riscurilor financiare pe care le presupun deficiențe generalizate legate de statul de drept. Noi credem că aceste valori ar trebui să fie protejate. Statul de drept presupune că toate puterile publice să respecte limitele impuse, respectând uh, drepturile fundamentale. Aici intră de pildă eliminarea arbitrarietății a puterilor executive, separarea puterilor în stat și faptul că se asigură protecția judiciară de către curți independente și tribunale independente. Nu e în interesul Uniunii, ci în interesul cetățenilor și mediului de afaceri pentru că aceștia să se simtă protejați dacă există o problemă. Deja în temeiul normelor actuale, statelor membre li se cere să dovedească că normele și procedurile existente pentru gestionarea fondurilor europene sunt suficiente. Deja actualul CFM include dispoziții menite să asigure că gestionarea robustă a fondurilor uh, Uniunii Europene nu este subminată de politici arbitrare. Nu există însă la ora actuală niciun mecanism menit să protejeze banii contribuabililor europeni uh, în fața lacunelor care există în statul de drept în uh, ce privește statele membre. Iată în ce constă inițiativa noastră și aștept cu mare interes discuția cu Parlamentul European pentru a vedea dacă poate fi într-adevăr un lucru, o inițiativă interesantă. În concluzie, doamnă președinte, indiferent de ce s-a spus azi, dincolo de toate intervențiile, cu toții um, devenim um, practic alta persoană pentru că e un subiect cu o puternică încărcătură emoțională. Eu personal nu pot să-mi închipui o Polonie unde nu pot să-mi echipă o Uniunea Europeană unde Polonia nu joacă un rol fruntaș, însă pentru ca Polonia să poată face că acest lucru e nevoie ca guvernul polonez să ia în considerare propunerile pe care le-am înaintat pentru a rezolva problema cu statul de drept. Și dați-mi voi să scot în evidență, nu e vorba că noi nu suntem de acord cu nevoia de a reforma sectorul judiciar. Există motive pertinente pentru reformarea acestuia, ci noi spunem că în sectorul judiciar trebuie să respecti uh, independența acestuia și separarea puterilor în stat, pentru că democrația, statul de drept și respectul pentru drepturile omului sunt cei trei piloni pe care se clădește Uniunea Europeană și nu poți folosi niciunul din acești piloni împotriva celuilalt. Asta ne-ar face să regresăm în timp, iar eu personal nu mi-aș dori ca copiii mei să trebuiască să retrăiască acele vremuri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Thank you very much. So we close the session now and we have... Mulțumesc. Închidem acum sesiunea, avem o pauză de câteva minute, după care revenim cu Judith Sargentini pe locul președintelui. Mulțumesc.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

let's get started. Well, Mr. Voss is set Haideți să începem până se așează domnul Voss. Eu am să vă prezint subiectul. Am fost rugată să iau locul președintei și cred că este pentru prima dată când uh, prezidez o ședință liberă, așa că vă rog aveți răbdare cu mine. Urmează acum regulamentul propus la Eurojust. Regulamentul uh, propus va înlocui cadrul existent cu unul nou, incluzind, inclu, incluzând, printre altele, o actualizare a regulilor privind protecția datelor, um, îmbunătățirea la nivel operațional, relația cu noul creat birou al um, procurorului european. După cum știți, s-a ajuns la un acord la ultimul trilog de pe 19 iunie 2018. Acum am să dau cuvântul domnului Fos pentru a ne pune la curent. Domnule Fos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, aș dori să îi urez la mulți ani unuia din colegii noștri, funcționarii care se ocupă de sală, Azi e ziua lui, l-am urez la mulți ani. Acum, în ceea ce privește Eurojust. Avem, uh, am avut nevoie de o negociere foarte lungă, deoarece există o legătură foarte strânsă și cu biroul procurorului european. Acum obiectivul e, în linii mari, să îmbunătățim Eurojust pentru a putea lupta mai bine împotriva infracțiunilor și, pe de altă parte, să putem îmbunătăți legătura cu biroul procurorului european. În ultimele trei luni au reieșit uh, aportul pozitiv pe care îl aduce Eurojust pentru combaterea traficului de ființe umane, combaterea fraudelor sistematice și fraudei fiscale în domeniul TVA. Este o instituție europeană care încurajează și cooperarea voluntară la nivel transfrontalier. Din 2013 deja am lucrat la propunerea comisiei și având în vedere că există o legătură strânsă cu uh, biroul procurorului european, uh, așteptăm înființarea acestuia, rămânea așadar de văzut cum poate să se desfășoare din punct de vedere rezonabil cooperarea cu acest birou. Acum am uh, organizat recent, s-au început negocierile de trilog. Pe 22 iunie s-a finalizat trilogul. Îmi cer scuze, spune domnul Vos, pe 22 iunie am primit pentru prima dată propunerea din 2017, am avut șase întâlniri la trilog. Trilogul s-a finalizat pe 19 iunie. Fiecare instituție a ieșit destul de mulțumită. Iată de ce, în acest context doresc să le mulțumesc și raportorilor din umbră care m-au însoțit în ultimii 3-4 ani la aceste întâlniri, deși au existat pauze mai lungi, întotdeauna m-au sprijinit, au cooperat foarte bine cu mine, astfel încât putem fi cu toții mulțumiți și am ajuns în cele din urmă la un rezultat care e mulțumitor pentru toate părțile. În ceea ce privește evaluarea acestor rezultate, n-am pus de acord asupra funcționării în mod eficace a Eurojust, ne-am întrebat cum putem crea acest comitet executiv pentru descărcarea colegiului, mai ales prin preluarea unor sarcini administrative, colegiul acum ar trebui să se concentreze doar pe activitatea operațională și să fie în acest fel scutit, uh, eliberat de activitatea administrativă. Am uh, instalat uh, procese optimizate. Din acest punct de vedere, Comisia Europeană, Parlamentul și Parlamentele Naționale au fost integrate puternic în activitate prin intermediul controlelor, În acest fel rămân întotdeauna informate uh, privind ultimele evoluții. Iar ultimul punct, legătura, relația, dorința de a crea o relație clară cu biroul procurorului european. L-am reglementat că se poate declar și am încercat să eliminăm în cea mai mare măsură uh, suprapunerile și posibilele lacune. Pentru noi, apărarea principiului proporționalității și subsidiarității a fost tot timpul foarte importantă și am putut să ne asigurăm că urmărirea penală se face în continuare la nivelul statelor membre pentru că Eurojust este structurat în acest fel. Eurojust sprijină autoritățile naționale, dar nu intervine niciodată din proprie inițiativă pentru a, practic, sub, a se substitui competențelor naționale. Încurajează și um, urmărește să coordoneze cooperarea la nivel transfrontalier. În plus, am inclus mecanisme care permit coroborarea datelor uh, între diferitele baze de date și cea a Eurojust un al treilea punct, ceva mai complicat, a fost legătura cu regulamentul pentru protecția datelor la instituțiile europene. Avem, uh, am integrat aici uh, dispoziții specifice pentru protecția datelor, punându-ne de acord ficește, firește cu raportoarea pentru regulamentul 45-2001 Cornelia Ernst, în acesta reglementează obligațiile pe care le au instituțiile europene pentru protecția datelor, dar există în mod specific un bloc de date care nu intră neapărat, nu se încadrează la acest regulament. Iată de ce e nevoie de norme specifice, așa cum s-a întâmplat și cu biroul procurorului european sau în caz de față pentru Eurojust. E o problemă care presupune firește un anumit timp de așteptare și pentru a putea încad- să, ne putem, să putem acționa în acest cadru al 45-2001 sa, și pentru a se putea integra și dosarul Eurojust, uh, am făcut eforturi și am reușit. Autoritățile naționale pot fi liniștite că prin formulările găsite, datele lor la Euro, sunt sigure la Eurojust și nu pot fi transmise mai departe fără consimțământul lor această încredere pe care o transmite Eurojust și pe care trebuie să o transmită către statele membre este absolut decisivă pentru ca și pe viitor Eurojust să poată coordona în mod eficient activitatea între statele membre și pentru a putea primi informațiile necesare de la autoritățile naționale și cred că am reușit să facem acest lucru. În cele din urmă, pentru a face o evaluare generală, Cred că noi, Parlamentul European, am reușit uh, să ancorăm punctele importante pentru noi prin noul regulament. Normele Eurojust existente vor fi adaptate la situația și la contextul actual, la noua realitate a combaterii infracțiunilor. Dorim ca Eurojust să rămână în continuare și să oferă un sprijin pentru autoritățile naționale în lupta lor împotriva terorismului și împotriva crimei organizate. Consiliul European a adoptat recent concluziile modificate în consecință ale Consiliului și aș propune ca și Parlamentul să facă același lucru. Mulțumesc foarte mult, Axel. Nu văd pe nimeni uh, că ar dori să ia cuvântul, dar vreau să te felicit. După patru ani am înțeles patru ani de muncă. Am reușit să tărăgănăm câteva dosare, dar asta deja ne depășește. Așa că felicitări că ai reușit să duci la bun sfârșit dosarul și mă bucur că avem un nou mandat pentru Eurojust. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, o prezentare a comisiei referitoare la noul uh, sistem de informații pentru vize. Raportorul nostru, domnul Carlos Coelho, e în sală. Și am să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei pentru prezentarea propunerii, după care am să dau cuvântul domnului Coelho, care a așteptat cu răbdare, după care aș da cuvântul raportorilor din umbră dacă doresc să ia cuvântul. Pentru comisie, e, alături de noi se află doamna Iolanda Gallego Casilda Grau, da? Doamna Gallego, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Good morning. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În data de 16 mai, Comisia a adoptat o propunere pentru revizuirea cadrului juridic al uh, VIS. E vorba de regulamentul uh, VISA, dar și alte acte juridice. Din 2011 uh, acest sistem a fost folosit la consulate, la nivelul statelor membre și permite diferitelor autorități să verifice rapid informații în privința unor resortisanți uh, din țări terțe. Deci se pot face controle la frontiere și pe teritoriu pentru a verifica identitatea, de, identitatea deținătorului de vize și valabilitatea acesteia. VIS conectează consulatele statelor membre de pe tot uh, teritoriul mondial și um, conține fotografii și amprente digitale, precum și informații în privința uh, vizei și a deciziei luate de consulat în această privință. Această propunere trebuie văzută drept parte din pachetul de reformare al politicii de vize prezentat de comisia în luna martie, o comunicare pentru adaptarea politicii comune în materie de vize la nivelul, uh, la nivelul provocărilor, precum și o revizuire a codului vizelor. E vorba și de eforturi făcute la nivel european pentru consolidarea sistemelor de informații europene în privința migrației și securității interne, frontierele inteligente, interoperabilitatea și comunică, comunicații, comunicări mai uh, rapide și simple între autorități pentru un efect mai potrivit. Ehm, trebuie facilitat uh, accesul la Uniunea Europeană, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că acele persoane care ar putea uh, presupune uh, un um, pericol de securitate, sunt detectate și intrarea lor este refuzată. La nivel european uh, s-a implementat um, procedura de um, prelevare a amprentelor. VIS funcționează de câțiva ani încoace și are un trecut foarte, foarte bun, mai ales în ceea ce prive- și în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, solicitanților. VIS a fost prezentat în octombrie 2015. Concluzia este că VIS funcționează bine și își îndeplinește obiectivele care sunt coerente cu celelalte politici europene în materie de liberă circulație. VIS a îmbunătățit întreaga prelucrare a vizelor și a împiedicat alegerea regimului cel mai favorabil de către solicitanți. Se folosește și uh, Um, se folosesc datele biometrice, evaluarea a arătat că trebuie dezvoltat în continuare sistemul pentru a răspunde provocărilor din domeniul vizelor și gestionării frontierelor. Comunicarea din martie a Comisiei arată că UE trebuie să reevalueze echilibrul dintre migrație, considerente legate de securitate, dar și relațiile externe. Progresul tehnologic oferă noi posibilități care poate fi în folosul atât al consulatelor cât și al solicitanților. Care sunt obiectivele principale ale uh, acestei propuneri? În primul rând, uh, consolidarea sistemului pentru prelucrarea vizelor um, și sporirea eficacității sistemului viza. Acest lucru se poate face prin consolidarea regulilor care au de-a face cu datele, uh, cu a, și verificarea acestora vis-a-vis de alte uh, baze de date prin portalul um, de cercetare european ce, creat prin regulamentul privind interoperabilitatea. Știți că e vorba de SIS, VIS, ETIAS, Eurodac, ECRIS pentru resortisanții țărilor terțe, Europol și Interpol. Deci aceste controle obligatorii uh, vor fi, vor permite să îi detecteze pe ce, să persoanele cu personalitate, cu personalități multiple. O altă modificare este scăderea um, datei de prelevrare a amprentelor de la 12 la 6 ani. În 2009, când s-a adoptat codul vizelor, colegiuitorul a cerut comisiei să vadă care este mm, fiabilitatea prelevării amprentelor pentru identificare, amprentelor pentru copii sub 12 ani. Și în acest context, Centrul Comun de Cercetare a confirmat că pentru copiii de 6 ani prelevarea de amprente este, uh, amprentele sunt uh, fiabile pentru identificare. Apoi am început să vedem care este necesitatea și proporționalitatea acestei măsuri și am, căzut la, am ajuns la concluzia că aceste politici, practici și costuri uh, sunt mai mici decât uh, beneficiile această identificare va contribui la o mai bună identificare a copiilor și la combaterea traficului. O altă noutate a propunerii, um, crearea unei um, copii digitale a um, documentului de călătorie. Este important să se ia în seamă faptul că acest sistem este deja folosit și că informațiile din doc documentul de călătorie deja este stocat în vis sau alte formate. Cel de-al doilea obiectiv, um, rezolvarea lacunelor în domeniul um, informațiilor disponibile. Vizele de lungă ședere permit uh, persoanelor să călătorească în spațiul Schengen timp de 90 de zile dintr-o perioadă de 130 de zile. Aceste informații sunt păstrate la nivel național when the document is issued by another member state. They are not dar nu sunt uh, introduse în vreun sistem european. Deci e vorba de o lacună de securitate. Este important ca doar uh, datele din documente și procedurile să rămână de competența statelor membre. Al treilea obiectiv, sporirea conformității sistemului VIS cu drepturile fundamentale și protecția datelor cu caracter personal, prin alinierea dispozițiilor legate de protecția datelor și VIS cu Regulamentul General privind protecția datelor. Principiul uh, interesului superior al copilului este foarte important și uh, aceste drepturi, evident, trebuie respectate într totul pe tot parcursul solicitării vizei. În ceea ce privește solicitarea de vize, și acesta este luat în calcul, al patrulea obiectiv are de-a face cu accesul autorităților la vis, autorităților de mm, respectarea legii. Ideea este de a ne alinia la mm, standardele în domeniul protecției datelor cu mm, caracter personal. Temeiul juridic este o cadru legislativ din 2008 accesul autorităților de aplicare a legii trebuie să respecte niște condiții foarte clare și chiar dure, pentru, spre exemplu pentru identificarea unei persoane dispărute sau combaterea traficului. Apoi, evaluarea de impact care însoțește propunerea. E vorba de 5 studii uh, independente care au evaluat proporționalitatea acestor propuneri, iar obiectul propunerii e de a ne asigura că vom avea o procesare a vizelor mai uh, rapidă și mai bună, dar și mai sigură și o, un mai bun uh, trafic de persoane la nivelul uh, frontierelor externe. Da, vrem ca acest dosar să avanseze cât mai repede cu putin. Uh, Mr. Coelho. Domnul Coelho are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dar eu voi vorbi în portugheză. Senhora Presidente, nos últimos 36 meses foram emitidos. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru cele făcute. Pe an, cam 50 de milioane de vize Schengen sunt acordate. Cam așa arată situația. E un lucru important pentru muncă, pentru turism, pentru și vedem că regiunea noastră este una dintre cele mai căutate de pe pământ. Acest sistem de informații, VIS e unul foarte important. Zona Schengen e și cea mai mare uniune de state în care nu există control la frontieră. Siguranța unui stat membru depinde de siguranța tuturor celorlalte state membre. De la Lisabona până la Paris se poate circula fără niciun fel de control la vreo frontieră. În 2016, 3,5 autorizații de ședere au fost uh, emise. Important e încrederea reciprocă în statele membre și securitatea în spațiul Schengen care trebuie să rămână garantată. Această propunere închide un mare vid legislativ. Este foarte important ca să fie cuprinse și vizele pentru șederi mai lungi. Sunt foarte importante și pentru a stopa fenomenul, de cumpărare de vize. Libertatea de circulație este foarte importantă și din punct de vedere economic, dar intră aici și aspecte de securitate. 2015, agenda pentru securitate europeană a fost atunci prezentată și eu am spus că prioritatea noastră trebuie să fie ca sistemele existente să fie consolidate. SIS, Schengen, VIS, Eurodac, toate acestea să fie consolidate. Siguranța cetățenilor și și libertatea de mișcare în Europa depind de aceste sisteme. Ele trebuie să fie reformate și mai bine utilizate. Eurodac e un sistem important și care devine tot mai important și dacă ținem cont și de chestiuni legate de azil un sistem care trebuie să fie reformat. SIS-ul este foarte important pentru noile provocări legate de securitate și bineînțeles că trebuie reformat și sistemul de vize, pentru că există o mobilitate în creștere și provocările legate de migrație. Noi trebuie să nu ne concentrăm tot timpul pe a inventa ceva nou, ci să utilizăm ceea ce avem deja un lucru pe care l-am spus foarte clar. În Eurodac, reforma se apropie de sfârșit. SIS, pentru care sunt raportor în Parlament, se află de cap, se apropie de capătul procesului. Același lucru este valabil și pentru VIS. Trebuie să vă spun că eu am încă o atitudine critică în ceea ce privește uh, Procesul legislativ uh, care este prezentat de comisie, de câte ori vine o solicitare din partea statelor membre. Eu cred că trebuie să folosim sistemele existente și să facem o reformă așa cum trebuie. Eu evaluez în mod pozitiv propunerea care a fost făcută Regulamentele au fost aprobate, s-a înființat și o grupă de experți care s-a exprimat cu privire la schimbul de informații și a existat și o evaluare a impactului. S-a făcut și o solicitare în fața Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru a verifica totul. Trebuie să lucrăm foarte repede. Această propunere este una foarte tehnică și pentru a o prelucra e clar că va trebui să avem multe reuniuni cu Comisia înainte să prezentăm propriul nostru raport. Noi, Parlamentul, vom utiliza toate instrumentele care ne stau la dispoziție, astfel încât această reformă să se facă cum se cuvine. Și E o propunere care va modifica șase instrumente și va abroga două. Pentru ca totul să se desfășoare foarte bine, noi avem nevoie de o legătură între reforma VIS și regulamentul privind interoperabilitatea. Trebuie să ajungem la o înțelegere și cu Consiliul și asta tot cât de repede posibil. Ușor nu va fi cu siguranță, însă avem nevoie să obținem mai multe din cele trei sisteme, astfel încât să avem mai multă libertate și securitate. Um, Mulțumesc, domnule Coelio. Dacă îmi permiteți, voi adresa și eu o întrebare comisiei, dacă tot am posibilitatea. Înțeleg că planul este de a uh, face cât mai multe cu amprentele de acum încolo și ca um, nivelul de vârstă la care se prelevează amprentele să fie scăzut pentru copii. Deci, dacă după ce ai muncit uh, ani de zile, mai ales manual, Uh, prelevarea amprentelor uh, poate fi mm, foarte dificilă. Amprentele pot pur și simplu să se șteargă de pe degete. Și apoi aș vrea să știu ce se întâmplă cu uh, cererile din partea unei familii. Toată familia trebuie să fie adusă la consulat să îi se preleveze amprentele? E interesant, domnule Coelio, să spuneți că și titlul um, acestui regulament este oarecum problematic. Noi preferăm niște legislații temeinic pregătite mai degrabă decât unele care să avanseze rapid. Dau cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Cât despre amprente, pentru comisie acesta este un instrument eficient și proporțional, astfel încât să se verifice identitatea acestora. E un element fiabil amprentele persoanei sunt luate atunci când solicită pentru prima oară o viză. Dacă solicită de mai multe ori, pentru o perioadă de 59 de luni, amprentele lor rămân în sistem, așa că nu trebuie să fie preluate din nou. Și apoi persoana de la frontieră poate verifica că persoana care are viza este și persoana care a solicitat această viză și nu e altcineva. Că despre prelevarea amprentelor nu există uh, uh, nimic foarte clar. Există uh, furnizori extern de servicii pe care îi utilizează statele membre tot mai mult. Solicitanții nu trebuie să se, deplasează, să se deplaseze într-un alt stat pentru a putea să își dea amprentele, ci există acești furnizori externi care prevelează, preve, prelevează amprentele și apoi acestea sunt trimise consulatului, iar ei da, iau decizia cu privire la viză. Cei care iau amprentele nu au niciun cuvânt de spus în ceea ce privește acordarea sau nu a vizei, ci ei doar facilitează întregul proces. Avem puține dispoziții în ceea ce privește amprentarea, cum trebuie să se facă. Avem o propunere doar pentru minori să se respecte interesele minorilor pe deplin și vom discuta cu plăcere mai pe lung despre acest subiect. Vă vom prezenta și două studii în acest sens și un studiu legat de proporționalitate și necesitate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult și cu asta închidem și acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem acum la diverse, unde aș dori să răspund la ceva ce menționase fosta noastră președintă de astăzi la început și anume actul delegat la directiva împotriva spălării banilor. Cred că ar fi foarte bine dacă împreună cu Econ Libe scrie o scrisoare comisiei solicitând comisiei să ne ofere timp pe parcursul verei. verii. Din punct de vedere al conținutului, cred că am rezolvat chestiunea, dar va trebui să luăm în serios aceste acte delegate. Următoarea reuniune are loc la 2 iulie la Strasburg de la 7.30 20 deci la 11.30, a treia reuniune audiere în ceea ce privește cazul Facebook Analytica, ultima reuniune din ultima săptămână de funcționarea Parlamentului, iulie 3 și iulie 10 la ora 9. Permiteți-mi să le mulțumesc și interpreților, le doresc mult succes în lupta lor. O după amiază plăcută!